Vayan ocupando sus asientos. Vă rog să vă ocupați locurile. Y preparen sus tarjetas. Și să vă pregătiți uh, cartelele de vot. Tengo el placer de comunicarle. Am plăcerea să vă informez că alături de noi în hemiciclu se află o delegație oficială formată din lideri religioși și mai ales uh, din lumea um, creștină, din uh, Orientul Mijlociu, din Irak și din Liban. Somos conscientes de la Știm cât este de dificilă situația din regiune Uh, situație dificilă în care se află multe comunități creștine în această regiune și de aceea dorim să vă, să vă exprimăm sprijinul nostru. Deci fiți bineveniți aici în Parlamentul European.